va exista o echivalență între cele două documente. De asemenea, Parlamentul a solicitat a solicitat ca sistemul pentru respectarea drepturilor omului să fie unul universal. Mulțumesc. De Mulțumesc. Avem un proiect de rezoluție pentru a încheia dezbaterea. Acum închidem uh, dezbaterea și votul va avea loc mâine. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordine de zi. Declarații ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la planul de acțiune de la Stockholm. Dezbaterea a fost foarte interesantă, însă, din păcate, am depășit timpul alocat așa încât vă rog pe toți cei care vor interveni în continuare să nu depășiți timpul de intervenție. În primul rând, voi da cuvântul reprezentantului Consiliului. Doamna președinte s-a întrerupt. Sí, gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte în ceea ce privește spațiul de libertate, justiție în Europa. Acesta reprezintă una dintre realizările majore al Uniunii Europene. Spațiul european de securitate, libertate și justiție. Acesta reprezintă unul dintre pașii făcuți înainte în ceea ce privește cooperarea dintre statele membre. S-au făcut progrese în ceea ce privește securitatea internă este deci unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului european, care a permis o mai mare apropiere de cetățeni. Acest uh, aspect al politicii comunitare este considerat un supliment, o valoare adăugată pentru viața cotidiană a cetățenilor cetățeni care pot să profite de libertatea lor, să se bucure de securitate. E o mare cucerire până la urmă a Uniunii, acest spațiu. Mai multe decizii au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene în domeniul securității, justiției și libertății înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. S-au luat mai multe decizii care se referă la subiecte pe care le-am discutat adineauri. Crime cum ar fi genocidul, crime împotriva umanității, crime de război, Mă gândesc aici la decizia din 13 iunie 2002 sau 8 uh, mai 2003, decizia ale Consiliului, care stabilesc, care înființează o rețea operațională care să permită cooperarea statelor membre la nivel interguvernamental pentru a urmări în justiție aceste uh, infracțiuni. În anumite state, Ne gândim și la Pinochet. În anumite state, printre care Spania, să spunem, avem așa numita justiție universală a, a infracțiunilor care sunt atât de grave, încât chiar dacă nu au fost comise pe teritoriul uh, în care există jurisprudență, se poate totuși pronunța o hotărâre și depășim astfel, mergem dincolo de principiul realității în dreptul penal. Acest principiu, utilizat de anumite state, în cazul anumitor infracțiuni intolerabile care aduc atingere demnității umane, acestea pot fi urmărite în justiție chiar dacă au fost uh, comise în afara teritoriului unde se aplică jurisprudența, uh, competența tribunalului respectiv. Acest uh, spațiu uh, intră sub egida așa numitului program de la Stockholm. Pe plan interguvernamental, dar și pe plan comunitar, metoda comunitară ar putea fi utilizată de Curtea de Justiție E vorba de un program foarte important, iată de ce am salutat aprobarea sa de către Consiliul European în decembrie 2009. Programul de lucru pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre este foarte clar. El include și ține seama de interesele cetățenilor, în primul rând. E un program extrem de important și vreau să mă refer aici la discuția anterioară. În acest program spuneam că se pune la punct o obligație. Statele membre trebuie să colaboreze cu Tribunalul Penal Internațional pentru urmărirea în justiție a crimelor împotriva umanității sau actelor de genocid pentru a evita impunitatea. Toate acestea fac parte din programul de la Stockholm aprobat în timpul președinției suedeze. Este încă o dată un program extrem de important care trebuie să fie pus în aplicare și recunoaștem aici importanța unei întrebări formulate de comisie legate de planul de acțiune pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm. S-au prezentat inițiative pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm care ne permite astfel să ne orientăm pe reușitele de pe plan intern și să profităm de șansele pe care ni le dă acum tratatul de la Lisabona. Pe plan instituțional e ceva nou, o revoluție chiar. din punct de vedere juridic și instituțional totodată. E vorba de un spațiu de libertate, justiție și securitate care se aplică la nivel interguvernamental și a trecut acum în, pe plan comunitar. Programul de la Stockholm reprezintă prima traducere în realitate a acestor principii. Recunoaștem importanța partenerului nostru, Parlamentul European, co-legiuitor, în ceea ce privește măsurile pe care urmează să le adoptăm în următorii ani. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Reding în numele comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți deja, însă vreau să vă prezint foarte pe scurt care este planul de acțiune al Comisiei, care se numește un spațiu de uh, libertate, securitate și justiție pentru cetățenii europeni, un plan care implementează programul de la Stockholm. Acest plan de acțiune reprezintă un ghid pentru măsuri foarte concrete care trebuie să fie luate în următorii 5 ani. Și voi merge un pas înapoi. În acest moment, evenimentele ne-au dovedit, am văzut în ultimele săptămâni și luni, că există un sentiment al urgenței de a face față situației de criză economică și socială în Europa precum și așteptări foarte clare din partea cetățenilor ca Uniunea Europeană să acționeze rapid și decisiv. Amintiți-vă adoptarea programului de lucru, lucru al Comisiei de la sfârșitul lunii martie. Prin conținutul său, acesta arăta că Comisia are nu doar intenția, ci și acționează în acest sens pune accentul pe o agendă cetățenească ce pune cetățenii în centrul acțiunilor europene. europene. Și planul de acțiune în domeniul justiției și afacerilor interne este prima inițiativă strategică a noii comisie pentru ca acest program de lucru să fie pus în practică. Acesta urmează foarte îndeaproape mandatul acordat și fil- larga filozofie a uh, programului de la Stockholm. Ține cont de propunerile și sugestiile Parlamentului și ale Consiliului. Provocarea pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în același timp integrând și garantând securitatea în Europa, este abordată aici într-o serie de inițiative care reprezintă o foaie de parcurs pentru o libertate, pentru o Europa liberă și sigură, pentru că nu putem separa libertatea de securitate. Acestea sunt cele două uh, părți ale mon- aceleiași monede. Toate, ambele au legătură cu, cu cetățenii și în acest fel cetățenii pot să cunoască mai bine Europa. Planul de acțiune ne-a permis o serie de măsuri foarte concrete într-un domeniu în care valoarea adăugată a Europei va fi foarte vizibilă pentru cetățeni. Este și un mesaj foarte puternic pentru ceea ce am discutat, tratatul de la Lisabona și noua Carta a Drepturilor Fundamentale. Acestea sunt acțiuni pentru cetățeni, pentru că toate aceste acțiuni sunt legate între ele, conform ambițiilor fixate de Tratatul de la Lisabona și în Carta Drepturilor Fundamentale, Trebuie să atingem aceste rezultate ambițioase cât de curând posibil, conform cu așteptările cetățenilor. Și de aceea, acest plan de acțiune trebuie să fie văzut de către Parlament, nu ca bătut în cuie, pentru că s-ar putea să existe evenimente neașteptate. Comisia, cu siguranță, în cazul unor evenimente neașteptate, Comisia se va folosi de dreptul său de inițiativă pentru a rezolva problemele inedite. De aceea, intenționăm să facem o revizuire intermediară a programului de la Stockholm în 2012 pentru a ne asigura că acest program este în continuare conform cu evoluțiile europene și globale. Însă, după cum a spus foarte corect domnul ministru, acest plan de acțiune nu privește doar ce uh, va propune Comisia Europeană. Acest plan privește și ce vor și acțiunile statelor membre, felul în care statele membre vor uh, lua inițiative în domeniile vizate de subsidiaritate cum vor implementa deciziile Uniunii Europene în legislația națională și cum vor uh, reuși să colaboreze cu celelalte state membre. Acest plan de acțiune poate să fie un succes în final doar dacă toate instituțiile își joacă rolul eu sunt foarte încrezătoare că Parlamentul ne va ajuta să înaintăm pe drumul corect. Sar. Mulțumesc, doamnă comisar. Începem dezbaterea cu vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu PPE-ul, un minut și jumătate, doamna Corața Bild. First of all, I would like to Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să felicit Comisia pentru faptul că doresc să o felicit pe doamna comisar pentru faptul că a luat cuvântul pe marginea acestui subiect, pentru că eu cred că, într-adevăr, planul de acțiune de la Stockholm reprezintă cea mai bună metodă de a crea un spațiu european pentru cetățeni, pentru oameni. De aceea, invit Comisia să nu renunțe la această viziune a programului de la Stockholm și să ne prezinte foarte clar programul pentru următorii 5 ani. Programul aduce un echilibru foarte bun între asigurarea de securitate și uh, respectarea libertății cetățenilor. În ceea ce privește planul de acțiune, sunt încântată de măsurile propuse pentru preîntâmpinarea și contracararea traficului de ființe umane și a exploatării copiilor. Asta pentru a preveni maltratarea minorilor. De asemenea, planul de acțiune conține și o strategie pentru combaterea mutilării genitale feminine, combaterea violenței la adresa femeilor și a violenței domestice. De asemenea, doresc ca această propunere să fi fost prezentată puțin mai devreme, doamnă comisar. Aș fi dorit acest lucru. Dorim să participe și cetățenii uh, în acest proces pentru a asigura transparența întregului document și sper că acest document să fie cât se poate de utilizabil pentru întregii cetățeni. Pentru a ajunge la final, doresc să spun că doresc să conlucrăm cu Consiliul și cu Comisia pentru ca, într-adevăr, să creăm un spațiu european de securitate, libertate și justiție. Vă mulțumesc! în numele Alianței Progresive a Socialiștilor și Democratice, doamna Gânț, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva considerente, câteva observații generale și apoi câteva observații tehnice. Sigur, după părerea noastră, programul de la Stockholm este extrem de important și de aceea suntem dezamăgiți, pentru că nivelul ambițiilor nu a fost atins. Și uh, Parlamentul ar fi acordat o mai mare importanță acestor subiecte, după cum se vede în amendamentele noastre. Sunt multe puncte importante, însă în, plan, în plan, pentru perioada 2013-2014. Este puțin cam târziu deja. Și mai avem o problemă generală în ceea ce privește acordurile internaționale cooperarea între Parlament și Comisie nu este clarificată foarte clar. Nu se știe exact în ce fel va avea loc această cooperare, deși s-a ameliorat feedback-ul pentru instrumente în ceea ce privește negocierile cu Statele Unite. Totuși, sunt în continuare probleme care nu s-au rezolvat. Numai acordul cadru este inclus, iar informațiile pentru cetățeni nu sunt uh, relevate suficient. În ceea ce privește migrația, am început cooperarea, dar nivelul ambițiilor nu este suficient de înalt. În ceea ce privește reciprocitatea vizelor, avem nevoie de soluții noi, eficiente. Și în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor, ar trebui să existe rezoluții care uh, renunță la discriminare. Mulțumesc. În numele uh, grupului ALDE, doamna Renate Weber. Undoubtedly, the jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Fără îndoială, programul de la Stockholm este unul foarte ambițios, însă mai rămâne de adoptat planul de acțiune avem nevoie de un calendar, ci și de conținutul legislației care va fi adoptată în următorii ani și instituțiile care vor fi construite în viitor. Dacă vrem ca Uniunea să fie mai coerentă, trebuie să înaintăm spre un nivel de încredere și recunoaștere reciprocă în uh, zona judiciară, uh, la fel cu principiile care au guvernat piața unică a Uniunii Trebuie exact. să ne schimbăm opiniile în legătură cu tradițiile juridice, care nu mai trebuie să fie utilizate greșit pentru a împiedica uh, standardele minime, în special în legislația penală. Cetățenii noștri trebuie să fie mai bine pregăti, protejați împotriva uh, infracțiunilor și trebuie să îi protejăm, însă, uh, în același timp, trebuie să respectăm drepturile victimelor ci, și cele ale acuzaților. Această standard, procedură standard trebuie să se aplice în toate statele membre și trebuie să fim curajoși. curajoși. Va trebui să uh, acționăm cu curaj pentru a proteja datele cetățenilor sau pachetul pentru azil. Grupul meu este pregătit să lucreze constructiv cu Comisia și cu Consiliul și să lupte pentru protejarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Grație. Vă mulțumesc din partea verzilor. Do- doamna Sargentini, un minut și jumătate. Yeah. Listening to the... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat-o pe doamna comisar și prezentatul Consiliului cu privire la planul de acțiune de la Stockholm și mi-au venit în minte câteva întrebări. Ne aflăm uh, aproape de finalul președinției spaniole. Mai sunt 5 săptămâni. Auzim acum adică am auzit, am auzit la început uh, uh, discursul despre azil, uh, antidiscriminare, emancipare și așa mai departe, la începutul președinției spaniole, acum că au mai rămas 5 săptămâni, mă întreb unde sunt propunerile concrete, rezultatele concrete. Comisia și Parlamentul, ambele instituții, și-au îndeplinit sarcinile când vine vorba despre migrație și azil și acum așteptăm reacții din partea Consiliului. După cum a spus și doamna Reding, statele individuale trebuie să implementeze regile, dar Consiliul trebuie să vină cu idei în ceea ce privește Dublin, în ceea ce privește Eurodag, în ceea ce privește directiva calificărilor și așa mai departe și așteptăm cu nerăbdare aceste rezultate. Directiva antidiscriminare reprezintă un lucru pe care l-am votat în uh, plen, în plen și grupul verzilor așteaptă rezultatele concrete. Desigur, egalitatea și non-discriminarea reprezintă două principii care sunt încorporate în programul de la Stockholm. Dar adresez următoarea întrebare. De ce Comisia a ales să nu uh, declare ca fiind prioritare Uh, parteneriatele de același sex. Dumneavoastră ați spus că oamenii trebuie să reprezinte nucleul acestui demers. Ei bine, parteneriatele de același sex și tratarea acestora ar reprezenta punerea în aplicare a ceea ce ați spus. Am putea, ați putea să-mi explicați de ce nu s-a procedat astfel? În ceea ce privește Europol, ei bine, uh, acesta a fost supus unui scrutin minim din partea Parlamentului. Asta cu toate că acum funcționăm după tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește competența de a începe negocieri și cooperări cu uh, țările terțe, ei bine, aceasta uh, se reprezintă competența Consiliului. Și acum uh, auzim, potrivit zvonurilor, că Europol poartă negocieri cu Israelul în vederea încheierii unui tratat și nici nu știm ce alte țări sunt abordate în vederea de încheiere de acorduri. Tratatul de la Lisabona însă oferă Parlamentului un nou rol și aș dori ca Comisia să țină cont de acesta. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului uh, uh, EFD, doamna Pizzotto, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. 170 de dispoziții în 5 ani. Este cam ambițios acest program. Să vedem ce se va întâmpla concret. Dacă ne uităm la program, totul pare bine și frumos. Dar ce rost are să avem toate aceste agenții dacă nu avem și o strategie politică? Trebuie să ne bazăm pe niște puncte clare, lupta împotriva imigrației ilegale și așa mai departe. Acestea sunt principii pe care ar trebui să le sprijine toată lumea din Europa. Lupta împotriva ilegalității, acordul cu țări terțe pentru a opri imigrația ilegală. Am văzut că 20% din tinerii Europei sunt deja șomeri și sunt cu totul 5 milioane de șomeri. Comisia pentru Afaceri Interne spune că ar trebui să ne bazăm pe solidaritate, însă trebuie să ne gândim în primul rând la cetățenii noștri, pentru că altfel nu avem decât retorică ce nu ne ajută nici pe noi, nici pe cetățenii noștri. Mulțumesc! Mergem mai departe. Ceilalți vorbitori, doamna Diaz de Mera, un minut și jumătate. Estamos hablando... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici de mai mult de 360 de acțiuni pe timp de 5 ani. După părerea mea, după prezentarea planului de acțiuni, ar trebui să fie, ar fi trebuit să fie consultat Parlamentul European și ca noi să avem uh, ocazia să discutăm mai mult aceste propuneri. Să vă dau un exemplu. Lupta împotriva radicalizării și uh, finanțării terorismului, Uh, crearea unui, uh, unui plan TFTP european, inclus în lupta împotriva criminalității organizate și uh, criminalității pe internet cu scopuri teroriste. Multe alte propuneri care au fost făcute în legătură cu probleme extrem de importante. Cred că ar, trebui, ar fi trebuit să existe o abordare parlamentară diferită. Dacă ne gândim la protejarea victimelor, uh, planul propune o acțiune uh, cu un instrument global pentru protejarea victimelor, inclusiv a victimelor terorismului. În ceea ce mă privește, acest lucru ar fi putut să facă obiectul unui amendament, însă nu a fost posibil pentru că uh, se creează un instrument special pentru protejarea victimelor terorismului și, după părerea mea, acest, acesta trebuie să fie un obiectiv prioritar al Uniunii Europene, însă nu este cazul. Întrebarea este, atunci când vine vorba de Europol, de ce uh, decizia Consiliului va fi înlocuită de regulamentul Europol uh, pentru 2013. Are cuvântul acum doamna Flașicova Benova, un minut și jumătate. Uh, pani prezident, pani comisar, ca pan minister. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Planul de acțiune de la Stockholm cuprinde câteva domenii despre care doresc să vorbesc astăzi. Dacă vrem să progresăm, atunci aș dori să numesc, le numesc astăzi uh, pe cele mai problematice. Uh, mi se pare problematic sistemul comun privind azilul în Europa. S-a discutat mult pe marginea acestui subiect. Pe de o parte, Comisia discută despre necesarea integrării migranților în sistemul nostru, pe de altă parte, însă, există puține ambiții pe marginea acestui subiect în planul de acțiune în cauză. Vedem că până în anul 2014 nici nu există, de fapt, speranță pentru uh, Um, pentru o prelucrare unitară a solicitărilor de azil în Uniunea Europeană. Există însă și propuneri concrete în ceea ce privește lucrătorii sezonieri și tocmai de aceea țin să spun că anumite părți ale planului de acțiune nu sunt suficient tratate. Uh, foarte importante sunt însă măsurile represive, trebuie să fim atenți cu acestea. Pe de altă parte, Comisia spune că nu reprezintă o prioritate parteneriatele de același sex. Ei bine, și acest, acest subiect trebuie să fie tratat altfel, pentru că nu îi se acordă importanța cuvenită. În ceea ce privește corporațiile, la final aș dori să mă refer la faptul că planul menționează foarte clar libertatea întreprinderilor, fără anumite reglementări și în contextul acestei crize acest lucru mă surprinde. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul doamnei Latford pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine, partea cea mai bună a planului de acțiune sunt cele cinci măsuri concrete referitoare la drepturile persoanelor din proceduri penale. E vorba aici de foaia de parcurs uh, aprobată de planul de la Stockholm. Vorbesc despre prima, dreptul la traducere și interpretare pentru acuzați. Am ajuns la un acord provizoriu cu președinția spaniolă chiar în această dimineață, în această privință și sper că instituțiile vor da curs acestui acord. Mulțumesc, comisare, doamne comisar Redic, pentru sprijinul său în uh, discutarea propunerii comisiei. Mulțumesc personal, doamnei Reding. În fine, suntem cu 10 ani întârziere, dar uh, construim uh, încrederea reciprocă necesară, recunoaștere reciproce. Sunt uh, uluită de anumite acte de justiție care nu s-au derulat așa cum ar fi trebuit. Dacă aveam acum 10 ani măsurile pe care le avem acum, atunci aceste lucruri cred că nu s-ar fi întâmplat. Mulțumesc. președinte. Cei care au spus că piața internă comună este unul dintre cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene au dreptate. Acest proiect este unul pentru cetățeni și reprezintă următorul proiect imens al Uniunii. Ceea ce este interesant este că piața internă a intrat în vigoare în 1992 și atunci s-a adoptat tratatul de la Maastricht, în care apare conceptul de cetățean, cetățenie europeană. Prin acest concept se creează un spațiu prin care se poate exersa cetățenia europeană. Există diverse domenii unde ne, prin care ne putem exer, exercita cetățenia europeană, accesul la justiție, dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană, precum și alte domenii prin care Uniunea Europeană poate să stabilească un exemplu. De exemplu, traficul de ființe umane, lupta împotriva pedofiliei, uh, împotriva infracțiunilor pe internet, imigrație și azil. Acest proiect are nevoie de trei lucruri. Un, uh, o a, uh, garanție politică, o respectare a subsidiarității, pentru că există anumite uh, domenii în care subsidiaritatea este foarte importantă și, în ultimul rând, termene. Acest plan de acțiuni trebuie să are termene care să fie respectate pentru că altfel totul va dispărea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Spune doamna președinte, are cuvântul domnul López Aguilar, un minut și jumătate. Como președinte de la Comisión Libe, fui... Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de președinte al Comisiei Libe, am, am discutat cu domnul Berlinguer și cu ceilalți vizați în ceea ce privește programul de la Stockholm, Stockholm în noiembrie 2009. Pe atunci, am luat la cunoștință faptul că programul de la Stockholm, în ceea ce privește domeniul securității, libertății și justiției, nu va ușura viața parlamentarilor, ba din potrivă. Unele dintre cerințele acestui program nu au fost foarte precis redate în uh, textul final. Desigur, cunoaștem limitele uh, Um, activității parlamentare în acest sens și limitele uh, influențării acesteia. În ceea ce privește uh, paragrafele 108 până la 150, ei bine, am uh, emis indicații foarte concrete în ceea ce privește protecția victimelor, în ceea ce privește instituțiile, agențiile care se referă la Schengen, Europol, Frontex și așa mai departe, oficiul pentru azil și diferite alte reglementări. Am discutat și despre protecția datelor și despre mm, antidiscriminare, lucruri care desigur sunt strâns legate de securitate. Toate acestea așadar au fost dezbătute în Parlament. Avem nevoie însă de un echilibru între securitate și protecția sferei private. Acum este mm, foarte important ca Comisia să ia pas cu pas fiecare acțiune cuprinsă în planul de la Stockholm. Are la dispoziție 5 ani pentru a face acest lucru. Doresc însă să solicit o colaborare strânsă cu Parlamentul pentru um, a trata articolele 148-150 știu că aici Comisia trebuie să colaboreze cu noi. Noi cu siguranță vom fi foarte vigilenți și vom emite propuneri pentru a colabora și cu Consiliul și pentru a emite inițiative pentru uh, acest demers. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Gris, pe care cuvântul un minut. Mulțumesc, doamna comisar, domnule reprezentant al Consiliului. Sunt foarte mulțumită, în primul rând, că putem vorbi despre planul de acțiune, despre foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a programului de la Stockholm. Sunt foarte multe lucruri de spus, foarte multe lucruri importante și n-aș vrea să fac un inventar, având în vedere că nici nu am foarte mult timp. Aș vrea pur și simplu să spun care sunt lucrurile ce mă nemulțumesc pe formă și pe fond. În ceea ce privește forma, am spus deja că ni s-au dat termene foarte clare, foarte precise pentru punerea în aplicare a măsurilor și aș dori să facem tot posibil pentru a întreprinde măsuri concrete pentru, să, pentru a nu avea doar vorbe, ci și fapte. Pe fond, două observații. Pentru a pune într-adevăr în aplicare acest program, trebuie să definim anumite priorități. Pe fond, doamna Reading vorbea de un plus valoare și cred că ar trebui să facem eforturi în ceea ce privește anumite puncte care nouă ni se par de mai mare urgență. În primul rând, să promovăm cooperarea judiciară pentru a vorbi a, aceeași limbă pe plan juridic. Un Erasmus pentru judecători, da, dar de ce și nu un Erasmus pentru toate profesiile judiciare și polițienești? Un al doilea punct legat de fond, o prioritate de prim rang este să luăm toate măsurile pentru a proteja drepturile copiilor, pentru a lupta împotriva criminalității informatice și exploatarea sexuală și pedofilia. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul domnul Lambridis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește programul de primirea refugiaților, bine, acestuia îi lipsește solidaritatea. Am discutat foarte mult despre acest subiect, dar în programul comisiei nu este emisă o măsură de prevenire concretă care se poate fi pusă în aplicare. Deci lipsește cu totul solidaritatea, fapt care trebuie deplâns, pentru că anual vin zeci de mii de imigranți prin Turcia în Grecia. Vreau să știu ce se va întâmpla cu acest, aceștia și ce se va întâmpla cu uh, reinstalarea acestora. De asemenea, aș dori să știu ce se întâmplă cu Convenția Frontex cu Turcia. consider că la acest capitol sunt atinse drepturi importante ceea ce privește frontierele, drepturi ale Greciei și ale Uniunii Europene totodată. Așadar, trebuie să manifestăm solidaritate față de refugiați. Aceștia trebuie să fie integrați, pentru că altfel, stimată doamnă comisar, nu va fi posibil uh, ca acești oameni să trăiască cu noi în armonie. Trebuie să le oferim posibilitatea de a se integra, pentru că altfel ei reprezintă o problemă care seamănă cu o bombă cu ceas. Vă mulțumesc! Grație, la parola. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dăm cuvântul domnului Auragi pentru un minut. De securitate. Eu tengo la impresión de que... Vă mulțumesc. Uh Trebuie să spun că dacă vom avea o Europa în care au dispărut toate granițele și unde există criminalitate transfrontalieră, eu am impresia că avem nevoie de mult mai multă cooperare și responsabilitate atunci când discutăm despre criminalitatea transfrontalieră și trebuie să dăm dovadă de ambiții mai mari în ceea ce privește cooperarea în Eurojust cooperarea fiscală, precum și în armonizarea tehnică a sentințelor. De asemenea, atunci când examinăm codurile penale din statele membre, mi se pare că există prea puțină ambiție și prea, o prea mare rezistență națională. Mă adresez acum Consiliului. Insist să uh, depășim aceste atitudini ale, statele, ale statelor membre pentru a putea coordona mai bine sistemele uh, de justiție. Vă mulțumesc. Începe uh, procedura intervenții spontane. Are cuvântul domnul Iacolino, un minut. Grazie, signora președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Este firește o șansă importantă, cea legată de programul de la Stockholm. Comisia va trebui să pună în aplicare toate aceste propuneri pentru a crea într-adevăr un spațiu de securitate, justiție și libertate. Atingerea acestor obiective nu va fi deloc ușoară. Avem nevoie de colaborare între instituțiile europene și între statele membre, evident. Este esențial acest lucru, este esențială o cooperare autentică. Reglementarea fluxurilor migratorii în baza unor principii echitabile și obiective, rezolvarea problemei persoanelor în detenție, supraaglomerarea închisorilor, penitenciarelor, rezolvarea problemelor din, ă, legate de droguri, lupta împotriva criminalității organizate, toate acestea impun o cooperare reală. Și Parlamentul va trebui să aibă un, un rol ferm în colaborarea cu Comisia și cu instituțiile care trebuie să ia măsuri, ca și statele membre. Mulțumim. Are cuvântul domnul Bat în un minut. Thank you, Madam President. Um, Dame... Mulțumesc, doamnă președinte. Sarah a spus că este îngrijorată în ceea ce privește demersurile defectuoase în justiție. Ei bine, uh, problema este mult mai gravă de atât. La nivel european, apar foarte multe probleme la nivel judiciar. Extradarea s-a transformat într-o simplă problemă birocratică. Curțile de justiție britanice nu mai au acum posibilitatea de a-i proteja pe cetățenii britanici uh, în momentul în care aceștia sunt extradați către o țară străină. Știu acest lucru pentru că am fost în, în, la Curtea de Apel în cazul Andrew Simiu și am văzut cum nu s-a putut împiedica procesul de extradare, deși era foarte clar pentru toți cei implicați că acel, acea cauză era fabricată de poliție. Dar, la urma urmei, uh, curtea nici nu are dreptul să se uite la, la dovezile prezentate astfel încât s-a ajuns acum la situația în care cei implicați pot să plângă cu lacrimi de crocodil, dar degeaba, pentru că nu ei sunt cei vinovați. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Papa Nicolau are cuvântul pentru un minut. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, με ικανοποίηση ψηφίσαμε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Mulțumesc, doamnă președinte. Am adoptat programul de la Stockholm am uh, emis idei concrete în ceea ce privește solidaritatea și în ceea ce privește uh, migrația ilegală. Ei bine, în acest plan de acțiune citesc acum că în anul 2011 este prevăzută implementarea unui mecanism pentru a evalua sistemele naționale de acordare de azil, astfel încât statele membre să poată colabora mult mai bine uh, în acest domeniu după măsurile, după uh, putința fiecăruia. Acum s-au pus bazele și biroului de azil în Malta. Se pune însă întrebarea dacă uh, acest mecanism vizează direct și acest oficiu, având în vedere că discutăm despre reintegra- reintegrarea refugiaților în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Ultima intervenție acum. Doamna Macove, un minut. Uh, I would like to... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să fac referire la mecanismul pentru uh, combaterea corupției în statele membre. Avem o decizie în programul de la Stockholm care se referă la acest uh, punct. Există și planul de acțiune al Comisiei, uh, care fac referire la o evaluare a planurilor anticorupție în statele membre. De aceea avem nevoie de avem nevoie de o voință politică și un angajament din partea statelor membre pentru ca aceste inst- instrumente să intre în vigoare. Pentru că până acum uh, nu aceste, uh, această voință politică nu a fost eficientă. De asemenea, trebuie să uh, ținem cont de faptul că termenul este 2011. Eu sugerez să uh, modificăm acest termen pentru a uh, face o evaluare a corupției în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2010 pentru că o cauză a crizei economice. Deci, prin combaterea corupției am putea să prevenim crize economice în viitor. Vă mulțumesc. Are cum, cuvântul acum domnul secretar de stat López Garrido în numele Consiliului. Señora Presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim uh, în principiu, dacă vorbim despre un spațiu pentru libertate, securitate și justiție în Europa, așa cum a spus domnul Busutil, cred, care s-a referit la cetățenia europeană. Acesta este principiul esențial, ideea esențială. Vorbim despre definiția noțiunii de cetățenie europeană și cred că trebuie să analizăm cu mai multă atenție această problemă. Acesta, aceasta a reprezentat în timpul președinției noastre o prioritate pentru definirea strategiilor și politicilor post-Lisabona. Există o întrebare clară din partea lui Sargentini legat de ce s-a făcut în perioada noastră de președinție, legat de ce ne așteaptă pe viitor. Și s-a mai formulat o altă întrebare foarte deschisă la care eu voi încerca să răspund bazându-mă pe această idee de cetățenie. Dacă vorbim despre libertate, securitate, justiție și de statutul de cetățean european în secolul 21. Am vorbit deja despre aderarea la CEDOM. A avut loc o dezbatere lungă dineauri pe această temă. În ceea ce privește libertatea și drepturile, trebuie de asemenea să ne referim la directiva referitoare la drepturile în timpul procedurilor penale. Și domnul Sargentini a vorbit și despre directiva împotriva discriminării. Sperăm că în acest caz Comisia Europeană ne va face o propunere generală. Directiva împotriva discriminării este într-adevăr foarte importantă și președinția Consiliului o sprijină. Rămâne să vedem propunerea com Comisiei. În ceea ce privește drepturile victimelor, acest subiect a reprezentat o prioritate pentru noi, mai ales victimele violenței de gen. Directiva împotriva traficului de ființe umane a fost lansată, de asemenea, directiva împotriva abuzului sexual. Lucrăm pentru a ajunge la o poziție comună în iunie și Iată, lucrăm pe marginea unei inițiative legislative, o directivă împotriva violenței de gen. Și discutăm acum la Comisia se discută acum la Comisia Libe, FEM, despre lupta împotriva acestei violențe, un flagel în prezent care are foarte multe victime în societatea europeană. Avem și observatorul care luptă împotriva acestei violențe. În ceea ce privește securitatea, strategia de securitate internă a fost aprobată la Consiliu în martie. S-a aprobat uh, constituirea Comitetului pentru Securitate Internă. Se discută și acordul cu Statele Unite, avem și declarația de la Toledo problema SWIFT, pe care Parlamentul o cunoaște foarte bine, există un mandat de negociere pentru a se ajunge la un acord politic cu Statele Unite cât mai curând. Lucrăm și pe marginea unei declarații comune referitoare la lupta împotriva terorismului cu Statele Unite și la un acord pentru protecția datelor, în ceea ce privește cooperarea civilă. Avem regulamentul de eh, Roma 3, eh, legislație în cazul căsătoriilor, eh, aspecte legate de imigrație, de azil, Aici trebuie spus că președinția spaniolă trebuie să facă prima evaluare împreună cu Comisia a programului a Pactului European privind imigrația și azilul. Totodată, tot împreună cu Comisia, am lansat un program de repatriere a minorilor neînsoțiți. Ceea ce privește dreptul la azil, avem operațiuni Frontex și lucrăm la un program european pentru refugiați și pentru reinstalarea refugiaților cu anumite țări pe programe de repatriere. Avem și Fondul European pentru Refugiați, care ar trebui să fie în funcțiune în 2011. Avem raportul Tavares de la Parlamentul European care menționează pentru această dată o aprobare pe fond. Mai sunt și alte inițiative europe, uh, importante în materie de migrație. Aș vrea să mă refer și la problema procurorului european menționat în tratatul de la Lisabona. Doamna comisar Reding vorbea despre acest lucru, ar fi foarte interesant Trebuie să ne gândim la protejarea intereselor economice ale Uniunii. Este un subiect de actualitate în prezent și trebuie totodată ca pe viitor să putem uh, urmări pe plan transnațional infracțiunile. Președinția spaniolă a lansat discuția și în acest sens. Iată câteva aspecte concrete care au fost propuse în timpul președinției spaniole, împreună cu Comisia și cu Parlamentul European, este esențial să fim credibili atunci când dorim crearea unei Europe deschise și libere care să-și protejeze cetățenii. Trioul de președinții lucrează în acest sens, face eforturi. Președinția spaniolă cu asociații săi, președinția belgeană și maghiară. Sigur, contăm și pe sprijinul și colaborarea Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Are cuvântul doamna comisară. Yes, everybody speaks about... Mulțumesc. Toată lumea vorbește despre programul de la Stockholm. Avem un pom de Crăciun împodobit cu foarte multe dorințe, cu sute de dorințe. Aș dori însă ca toată lumea să vorbească despre realitate, despre modul în care au fost tratate aceste dorințe înainte de tratatul de la Lisabona, în spatele ușilor închise. Pe atunci nu s-a luat în calcul nu s-au luat în calcul dorințele, nevoile și așteptările cetățenilor. Discutăm despre cel de-al treilea pilon, în care ministrii de afaceri interne nu au întrebat nici Parlamentul European, nici Comisia ce trebuie să facă și um, Curtea Europeană de Justiție nu avea nicio posibilitate de a interveni. Deci, acesta a fost punctul de plecare. O situație imposibilă, în care deciziile de minimis nu au fost transpuse la nivel național, pentru că cetățenii nu aveau mijloacele și instrumentele necesare de a se adresa în fața justiției, de a protesta și de a-și cere drepturile. Din fericire, acum avem tratatul de la Lisabona – nu mai există un al treilea pilon. Există propuneri ale Comisiei, procesul de codecizie, implementarea la nivelul statelor membre, controlul exercitat de Curtea Europeană de Justiție. Dar toate acestea înseamnă că lucrurile nu pot fi realizate cât ai zice pește pentru că în ceea ce privește regulamentele și propunerile, ei bine, acestea merg pe drumul lor normal, un drum pe care dumneavoastră, parlamentarii, l-ați cerut. În primul rând, se impune o analiză în detaliu a ceea ce este fezabil, a ceea ce este bun și a ceea ce aduce o plus valoare. În al doilea rând, este necesară o consultare publică, astfel încât să știm că ideile puse pe masa de lucru vor fi acceptate de cetățeni sau, din potrivă, vor fi respinse de cetățeni, de industrie, de statele membre, de parlamentele naționale care, iată, acum joacă un rol activ în toate aceste demersuri și care trebuie să treacă testul subsidiarității. De asemenea, ne referim și la evaluările de impact care trebuie făcute pentru a vedea dacă ceea ce facem noi este bine și abia mai apoi se ajunge la o propunere definitivă emisă de comisie. Dacă doriți ca Comisia să procedeze așa cum a făcut-o în trecut, foarte bine, spuneți-mi acest lucru și săptămâna viitoare voi veni cu o propunere. Dar vă garantez că această propunere va fi blocată și pe bună dreptate în parlamentele naționale. Asta pentru că trebuie să venim cu propuneri serioase care să pornească de la temeiul juridic corect, că ceea ce facem noi este bine și fezabil și implementabil la nivelul statelor membre. Nu doresc ca prima propunere pe care o facem noi să fie pusă sub semnul întrebării la Curtea de la Luxemburg și la Curtea de la Strasburg. Aș dori așadar ca noi toți să mergem împreună pe un drum pe care și cetățenii europeni să înțeleagă. Să înțeleagă că plus valoarea tot ceea ce facem noi aici reprezintă un beneficiu în termeni practici pentru ei. În calitate de comisar responsabil pentru uh, drepturile femeilor, am auzit foarte bine ce a spus Parlamentul că trebuie să facem pentru a acorda a acorda drepturi femeilor în momentul în care acestea se confruntă cu situații de a fi expuse violenței. Așadar, trebuie să conlucrăm la acest capitol pentru că există sute de măsuri care trebuie să treacă prin uh, procesul de la Lisabona, care trebuie să fie scoase din abis pentru a fi aduse la lumină trebuie să fie adaptate la, la statul de drept și discutăm aici despre sute de măsuri care nu funcționează. În ceea ce privește mandatul de arestare care a fost menționat, desigur că nu este implementat în statele membre, pentru că toată construcția din jurul acestui concept, în ceea ce privește încrederea și recunoașterea reciprocă, ei bine, la acest capitol există probleme pentru că nu există încă aceste principii. Nu putem să facem toate acestea fără încredere reciprocă. Și îmi pare foarte rău că nu pot, ca printr-un decret, să creez încrederea reciprocă la nivelul judecătorilor din întreaga Europa. Această încredere reciprocă trebuie să fie construită Asta cu ajutorul unei legislații propice și cu ajutorul măsurilor care ne permit, după cum am spus, să aducem la lumină drepturile cetățenilor la nivelul tuturor statelor membre, astfel încât la final judecătorii să implementeze reglementările spre care țintim. Avansăm repede la acest capitol. Planul de acțiune Planul nostru de acțiune pentru combaterea violenței împotriva femeilor este un plan care în 2011 va beneficia de un text comprehensiv în ceea ce privește protejarea victimelor, indiferent de statutul acestora, pentru că, în opinia mea, nu există victime de diferite categorii. Acestea trebuie să fie privite în ansamblul lor. Discutăm și despre protecția datelor, desigur. Parlamentul European a spus nu modului în care se lucra înaintea tratatului de la Lisabona. Nu vom continua ca în trecut. Și da, mă adresez acum președintei Comisiei, știm că dumneavoastră și ceilalți președinți sunt pe deplin integrați în această nouă abordare și avem o sumedenie de sarcini de îndeplinit. Avem o sumedenie de întrebări tehnice la care trebuie să răspundem și va trebui să explicăm cetățenilor tot ceea ce facem noi. Pentru că și acest aspect este foarte important și reprezintă un aspect foarte dificil. Trebuie să adoptăm măsuri în ceea ce privește uh, azilul și migrația ilegală. După cum ați văzut, colega mea, Cecilia Malmström, a venit cu propuneri concrete în ceea ce privește controlul la frontiere, migrația ilegală, acordarea de azil și așa mai departe. Ar fi foarte bine dacă Parlamentul împreună cu Consiliul ar adopta propunerile existente pe marginea pachetului de azil, a permisului unic de ședere, al acordării de reședință, al recunoașterii reciproce și așa mai departe. De asemenea, mă refer aici și la planul de acțiune adoptat în ceea ce privește protecția minorilor. Deci avem pe masa de lucru foarte multe procese. Nu trebuie să ne concentrăm pe cine va face ce anume, pentru că există multe lucruri imposibil de îndeplinit. Și vă dau un exemplu în acest sens. Ați solicitat o directivă antidiscriminare. Regret să vă spun că această chestiune trebuie soluționată în unanimitate, dar este blocată în Consiliu. Deci, dumneavoastră doriți ca Comisia să pună pe masă chestiunea antidiscriminare, dar iată că această temă este blocată în Consiliu, deci trebuie să vă adresați Consiliului. În ceea ce privește parteneriatele de același sex, se știe că aici discutăm despre principiul subsidiarității. Este vorba despre competența statelor membre de a reglementa modul în care abordează această temă a parteneriatului de același sex. Când intervine Uniunea Europeană, e bine, uh, Aici discutăm despre modul în care parteneriatele de același sex sunt tratate la nivel transfrontalier, dar eu nu pot să intervin și să spun cum să procedeze Franța, uh, România, Polonia și așa mai departe. Nu, această sarcină revine statelor membre. Eu ce pot să fac este să urmăresc dacă aceste persoane sunt discriminate la nivel transfrontalier în momentul în care își exercită dreptul la liberă circulație. Deja am analizat situația liberei circulații, a respectării drepturilor cetățenilor, a colaborării între sistemele judiciare, a eliminării frontierelor care încă există în piața, pe piața unică europeană. Regret să vă spun că piața unică europeană nu este unică deloc când vine vorba despre drepturile cetățenilor. Am citit raportul lui Mario Monti și conține o serie de elemente care ne arată încotro trebuie să ne îndreptăm. Vreau să vă spun și care este Biblia mea. Este vorba despre raportul emis de unul dintre membrii dumneavoastră. Conține toate elementele legate de libera circulație a cetățenilor europeni și toate problemele ce necesită o soluție. Vă propun să analizați aceste probleme una câte una și să le soluționați pas cu pas. Asta în deplină cooperare cu noi. În momentul în care vin cu o propunere, în momentul în care discutăm despre modul în care vom proceda, atunci veți vedea că pot să vin cu atâtea propuneri, um, astfel încât să lucrați în ture de noapte. Nici nu știu dacă se vor respecta drepturile omului la, la acest capitol, dar nu mă interesează drepturile omului când vine vorba despre munca deputaților, pentru că există o sumedenie de probleme ce necesită o soluție. Așadar, este nevoie de o abordare constructivă și vă solicit sprijinul pentru a putea să soluționăm un element după celălalt, chiar dacă vom uh, soluționa câte o problemă uh, doar treptat. Vă solicit așadar să, abor- să avem această abordare și vă garantez că în 5 ani vom ajunge să schimbăm acest continent. Grazie, la discussione è chiusa. Mulțumesc. Dezbaterea a fost închisă, spune președinta.